Bine, allora se prendete posto possiamo... Dragi colegi, bună dimineața, vă rog frumos să luați loc. O să fac câteva comunicări pe măsură ce se umple încăperea. Suntem oricum în întârziere. Primul punct de informare. Următoarea reuniune ITRE. Cred că Ați fost deja cu toți informați în legătură cu aceasta. Ne vom, inițial am spus că ne vom revedea pe 10 ianuarie, dar reuniunea a fost anulată. Prin urmare, pe 10 ianuarie nu va fi nicio reuniune ITRE, dar vom avea primul trialog în acea zi pe Orizont 2020 și următoarea reuniune ITRE va fi pe 23-24 ianuarie. Acesta este primul punct de comunicare. În al doilea rând, ieri am avut reuniunea coordonatorilor și am decis să adoptăm un mandat de negociere pentru raportul Skinner. E vorba de programul de cercetare Euratom. Vom avea trei voturi, așadar. Primul vot se referă la raportul Judith Murkis, cel de-al doilea Coreira de Campos și cel de-al treilea raportul pentru mandatul de negociere conferit domnului Skinner. Cred că putem să și începem. Haideți să verificăm puțin sistemul de votare. Ne dăm seama și cum suntem distribuiți în sală și cum va fi rezultatul. Aveți cartelele de vot, sper. Deschidem votul de probă. S-a deschis votul. Haideți să verificăm rezultatul. Am închis votul. Da. Toată lumea a votat cum trebuie, așa că putem să începem. Și vom începe cu primul raport. Doamna Melchis e în sală? Bine, haideți să începem. Deci, raportul doamnei Merkis. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 27. Ba nu, cer scuze, spune președinta. E amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Vreți să verificăm la 4? Bine, haideți să verificăm atunci amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. Și s-a închis. În 21 la 21. Deci se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 da, mulțumesc. Uh, da, din cauza că amendamentul de compromis 4 a fost respins, trebuie să votăm celelalte amendamente pe care le-am trecut cu vederea. Deci, după compromisul 4, care nu a trecut, trebuia să votăm amendamentul 9. Votăm acum, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Vreți o verificare? Bine, haideți să verificăm amendamentul 9. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. E prea la limită în această dimineață. Deschidem votul. La 27 s-a închis votul. Din nou, 21 la 21, deci se respinge. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Verificăm amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 22 se respinge. Și acum, com a, compromisul 5 a fost votat. Am votat și 32. 33. Amendamentul 33. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 cu un amendament oral. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 și 42 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Patruzeci patru, patruzeci cinci, patruzeci șase. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Haideți să verificăm la 15. S-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 23. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Și 24. Pentru împotriva abțineri se respinge. Vreți să verificăm. La 24. S-a deschis votul electronic. S-a închis. 21 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot final pe raportul astfel amendat, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, un singur vot împotrivă și 4 abțineri. Se adoptă felicitări raportoarei. Trecem mai departe. Avem raportul Coreira de Campos. Textul de compromis, după cum s-a convenit cu Consiliul, pentru împotriva abțineri, se adoptă. La final avem un vot final electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru 5 abțineri se adoptă. Votul pe rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 și pentru 5 abțineri se adoptă. Ultimul vot se referă la negocierile instituționale cu privire la raportul Skinner. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 23 pentru, 11 împotrivă, 7 abțineri și se adoptă. Felicitări Iată că am, am finalizat sesiunea de vot. Și acum vom primi feedback din partea feedback de la trialoguri. Mai întâi un briefing de la colegii noștri, dar dacă vreți să plecați din încăpere, vă rog frumos să o faceți în liniște, repede. Bine, Diamo la parola al colega Chichester. Bine. Voi da cuvântul acum domnului Chichester, care ne va oferi câteva informații despre desfășurarea trialogului cu privire la ENISA. Vă rog, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. E un trialog informal de negociere cu privire la ENISA. Agenția pentru uh, informație cu privire la rețele și securitatea rețelelor. Ei bine, negocierile stagnează din cauza faptului că Consiliul nu a fost de acord cu o serie din doleanțele noastre, doleanțe care condiționau un compromis din partea noastră. Am zis că ne vom întâlni la începutul lui 2013 cu intenția uh, de a finaliza negocierile și de a formula un acord. Așa că dacă sunteți uh, și dumneavoastră de acord cu mine, nu aș vrea să intru în prea multe detalii acum. Vreau doar să spun că am progresat totuși uh, în negocierile cu Consiliul, dar nu suficient deocamdată. Aceasta este starea lucrurilor și dacă, cineva, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu plăcere. Aș prefera totuși să nu intrăm acum în detalii. Subliniez faptul că toți raportorii din umbră au, au, din umbră au fost foarte implicați uh, de-a lungul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumim domnului Chichester pentru această notă informativă. Are cineva întrebări pentru domnul Chichester sau uh, sunteți mulțumiți de informații? Nimeni nu vrea să intervină. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem și trialogul pe Galileo, dar colegul nu este în sală. A, vrea cineva să intervină. Scuzați-mă, spune președinta, numele cui vorbiți? Numele comisiei. Vai, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Aveți cuvântul, bineînțeles. Lucrez la DigiConnect și sunt responsabil de unitatea care gestionează acest dosar, dosarul ENISA, și aș dori să subliniez că Comisia este foarte hotărâtă să finalizeze acest dosar, așa că fac un apel la bunăvoința colegiuitorului să dea dovadă de flexibilitate în așa fel încât să putem intra într-un trialog constructiv cât mai repede mm, posibil la începutul noului an, astfel încât să finalizăm negocierile cât mai repede și să putem renoi mandatul. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, spune președinta. Și domnul Elor dorește să intervină. Da, nu voiam să intervin pentru că domnul Chichester deja a spus tot ce era de spus, dar dat fiind că comisia a făcut apel uh, atât de clar la bunăvoința noastră, vreau să spun că noi, uh, cei de la PPE, sprijinim uh, cu hotărâre poziția raportorului. N-are nimic de a face cu bunăvoința. Vreau să vă spun că uh, Uh, trialogul până acum a fost destul de haotic. Noi am avut un consiliu care de fiecare dată lua toate subiectele de la început și uh, le redezbătea într-o manieră foarte controversată, ca la un seminar total neproductiv. Data trecută, Consiliul nici nu și-a mai amintit ce făcuse cu o tură înainte și v-aș uh, ruga foarte tare, uh, stimate reprezentant al Comisiei, să faceți presiuni la Consiliu pentru ca cei de acolo să înceapă să-și facă treaba. Mulțumesc! Da, domnule Chichester, aveți completări? Nu. Haideți să trecem mai departe. Pilar, ai ceva de spus despre Galileo? Not uh, here, uh, but... Uh, Doamna președinte, colegul nostru Marinescu nu poate să fie aici, dar situația se prezintă în felul următor. În primul rând, cu președinția cipriotă, deci a fost... Mă scuzați, spune președinta, încheiem, uh, deci am încheiat cu ENISA și acum primim niște informații în legătură cu programul Galileo în legătură cu discuțiile tripartite. Și cum ziceam, în conformitate cu ceea ce mi-a spus Marinescu, președinția cipriotă, în cadrul negocierilor informale, a reieșit uh, foarte clar că s-a apropiat pe textul articolelor și, în plus, Marinescu mi-a spus că s-a întâlnit deja cu reprezentanții președinției cipriot, au discutat aspectele cele mai importante pentru Parlament și crede că în, pe parcursul președinției irlandeze, încă în două runde de discuții tripartite, dosarul se poate finaliza. Prin urmare, în principiu, cred că vom reuși să respectăm atât conținutul care ne interesează, cât și calendarul. Asta e tot. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamne Del Castillo, dorește cineva să intervină? Aveți comentarii, o comunicare pe tema asta? Înțeleg că nu. Bun. Atunci uh, avem o prezentare, avem vreo 15-20 de minute la dispoziție în legătură cu revizuirea protecției datelor și impactul său asupra inovării și competitivității Uniunii Europene. Cum ziceam, uh, aici avem doi vorbitori, doi experți, domnul Cave de la rand va interveni primul și apoi domnul Rosenthal. Vă rog. Da, mulțumesc. Vom prezenta rapid uh, raportul uh, privind uh, protecția datelor, impactul asupra inovării și competitivității Uniunii Europene legat de forțele pieții și orientarea noastră. Având în vedere modificarea de la directivă la regulament, ni s-a cerut să evaluăm uh, uh, impactul așteptat asupra inovării și competitivității, în special că această evaluare în cadrul regulamentului era relativ ușoară în ceea ce privește piața. Deci, în esență, vedeți aici ce ni s-a cerut de către Parlamentul European să evaluăm. Accentul s-a pus pe trei articole Articolul 20, prelucrarea automată și crearea de profiluri. 28, care privește răspunderile. Și articolul 44 H1 privind migrarea datelor în afara Uniunii Europene. Accentul, eh, de fapt, s-a legat eh, de inovare, considerând eh, întreprinderile ca un fel de ecosisteme. Concluziile raportului au produs următoarele recomandări pe care o să le parcurg rapid. La articolul 20 recomand, recomandăm să se lămurească efectele juridice și semnificative încercând să identificăm profilurile grupurilor pentru că la ora actuală abordarea este nediferențiată. La articolul 28 recomandăm uh, să se limiteze documentația cerută. Anumite procese de date pot fi certificate uh, și în felul acesta vom reuși să reducem această povară a documentației. La articolul 44 este vorba să se includă o gestionare eficientă a datelor, așa cum s-a convenit uh, la acordurile privind confidențialitatea. La fel se întâmplă uh, și în legătură cu aliniatele de la C, care privesc uh, contractele și această gestiune necesară și eficientă. Aici aveți o diagramă referitoare la impactul asupra sectoarelor industriale. Am analizat eh, patru modele eh, pe care le vedeți pe pagină și vedem eh, care sunt consecințele articolului 20 în ceea ce privește crearea de profiluri care are consecințele cele mai serioase și se pare că propunerea în forma sa actuală nu este completamente neutră în legătură cu diversele modele de afaceri și poate să influențeze uh, opțiunile folosite cu, uh, în legătură cu diversele modele adoptate. Cât privește legătura dintre inovare, competitivitate și uh, confidențialitate, am uh, analizat această uh, dimensiune și ele sunt prezentate în acest uh, raport. Pentru asta am făcut o serie uh, de studii de caz pe care le vedeți aici pe diagramă și am creat trei scenarii pe care le vedeți, opțiunea 0, regulamentul propus, opțiunea 1, regulamentul propus cu unele mici modificări pe care le-ați văzut în recomandările anterioare și opțiunea a doua, care înseamnă o autoreglementare sau coreglementare consolidată, care nu a fost evaluată oficial în acest studiu. Cât privește temeiul juridic, este vorba de modificările pe care le-am indicat la articolul 20. Este vorba de un uh, context suplimentar care s-ar putea să fie necesar cu privire la persoanele fizice, nu, cere, nu subiectul datelor. Jack's rights. Um, however, the... Dar formularea specifică care apare la articolul 20 în, form, în propunerea de regulament poate să excludă profilul de grup, dar poate să includă posibilitatea ca profilul individual să devină subiectul datelor, deci are o abordare mai progresivă în sensul protejării intereselor acestuia. Și de aici uh, dau cuvântul colegului meu să continue. Mulțumesc! Așa cum am zis, timpul, a fost, uh, timpul este scurt, așa că nu pot să intru în foarte multe detalii. Dar, în primul rând, o să vorbesc despre impact și Sigur, colegul meu care e aici în spate poate să vă dea detalii mult mai concrete, dar primul element pe care l-am analizat pentru regulamentul propus se referă la dimensiunea pieței interne. Și aici există o serie de aspecte economice pe care încercăm să le arătăm foarte clar și anume inovarea și viața privată, confidențialitatea sunt foarte afectate de forțele pieței. În modelul uh, de afaceri, uh, acesta asigur că produce o reacție din partea oamenilor. În același timp, însă, dacă oamenii consideră că viața lor privată și datele private sunt protejate în mod corespunzător, se ajunge la un echilibru care este de nivel ridicat și care corespunde preferințelor consumatorilor. Pe de altă parte, dacă aceste dispoziții nu sunt foarte bune, atunci oamenii nu caută această dispoziție în felul în care se traduce pe piață. Deci nu încercăm să rezolvăm problemele consumatorilor, ci încercăm să rezolvăm interesele unor terți care pot să folosească aceste date uh, și să profite de, de, de pe urma lor din punct de vedere economic. Deci, efectele acestor dispoziții în diverse țări sunt foarte diferite și, în special, în Statele Unite, forțele uh, comerciale uh, sunt foarte puternice, după cum am descoperit și în studiile anterioare există pers- aceste perspective diferite și atunci, de fapt, niciuna dintre părți nu este foarte bine protejată. Deci asta se referă la piața internă. Observați că cele trei opțiuni au consecințe foarte diferite, în special măsura în care forțele pieței operează în cadrul protecției europene. Întreprinderile europene privilegiază această abordare, dar încearcă să dezvolte o metodă uh, Eh, încercăm să dezvoltăm o metodă adecvată. Cea de-a doua dimensiune a impactului se referă la dreptul fundamental la protecția datelor și aici care se, întrebarea se pune legată de faptul că este nevoie de un consimțământ uh, explicit și în cunoștință de, de, de cauză. Uh, povara în diverse țări ale lumii cade asupra diverselor uh, sectoare. Deci, cum ziceam, în Statele Unite această povară cade asupra întreprinderilor, iar persoanele nu trebuie să facă nimic după anumită perioadă de timp. În Europa situația este mai mult sub, sub controlul persoanelor individuale, dar Uh, măsura în care acest lucru se petrece trebuie stabilită. Cât privește noile modele de afaceri uh, și asigurarea unor tehnologii uh, care să răspundă nevoilor de protecție a datelor a consumatorilor, acest lucru trebuie abordat în continuare. Cât privește eficiența, observăm că opțiunea a doua, cea de autoreglementare, este cea mai puțin eficientă și asta datorită faptului că uh, asta se apropie foarte mult de ceea ce consideră industria că poate să facă și nu răspunde neapărat uh, uh, doleanțelor uh, consumatorilor. Și cu asta ajungem la concluzii. Prima concluzie este cea evidentă și anume că impactul asupra pieței depășește mult ceea ce s-a luat în considerare în uh, studiul de impact. A doua concluzie, se pare că există o tensiune între viața privată și inovare. Există uh, niște oameni care știu foarte bine ce, care este impactul și, în fine, trebuie să ținem seama de contextul global, global de reglementările europene. Uh, contextul american uh, este concurent și uneori chiar uh, dominant aici. Și în fine mai avem și niște concluzii anume, specifice, legate de cele trei articole și cele trei domenii, dar pentru că nu mai avem timp, nu o să le discutăm, dar pot să răspund la întrebări eh, dacă este cazul. Și în fine, în ceea ce privește opțiunea preferată, opțiunea întâi ea eh, încurajează furnizorii străini să adapteze practicile la piețele europene și să afecteze acest echilibru uh, în care ne aflăm la ora actuală. Și, în fine, special legat de articolul 20, este că ceea ce s-a întâmplat cu directiva anterioară este că oamenii au creat tehnici noi pentru a asigura acest echilibru în exploatarea datelor și asta a luat forma unor profilări uh, anonime de grup. Ei bine, credem că uh, recomandările noastre uh, ne uh, vor ajuta să se progreseze pe această temă la nivel european. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Întrebări. Se qualcuno vuole intervenire sulle... Sau întrebări, sau solicitări de intervenție în legătură cu prezentările pe care tocmai le-ați auzit, vă rog. Dacă nu, mulțumim uh, vorbitorilor. Doamna Nibler. Mulțumesc foarte mult. Ați abordat foarte multe teme, nu e foarte ușor de urmărit. Uh, dumneavoastră spuneți că în ceea ce privește noua legislație de protecție a datelor, uh, Um, trebuie să ținem cont de articolele 28 uh, și așa mai departe, pentru că au uh, influențe foarte mari asupra realității. Puteți să fiți puțin mai precis? Mă adresez primului vorbitor. Și în ceea ce privește efectele acestui regulament, în cazul în care intră în vigoare, uh, asupra um, industriei din Europa, din acest domeniu. Vă temeți de adevăratele că vor exista firme uh, de dimensiuni mici care vor trebui să-și schimbe modelul antreprenorial total din punct de vedere tehnic dacă regulamentul va fi adoptat în formula în care o propune Comisia? Și, de asemenea, vă întreb dacă considerați că e realistă ideea de a avea pe piața europeană furnizori străini. Nu credeți mai degrabă că există riscul de a externaliza procesul de prelucrare a datelor. Deci din Europa în altă parte. Mulțumesc. Nibler, nessun altro vuole porre delle domande ai nostri relatori. Mai sunt și alte întrebări? Comisia, vă rog. Mm. Um, ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că regulile, normele de protecție a datelor sunt foarte ferme. Noi suntem bucuroși că cei de la ITRE dau dovadă de angajament când analizăm acest subiect și că se consideră că prin propunerea Comisiei putem să avem și inovare, și creștere economică, și debirocratizare. Totuși, nu suntem de acord cu uh, briefingul uh, sau cu rezultatele prezentate în acest briefing mai ales în ceea ce privește domeniile mai sus numite cu privire la profilare, documentare, externalizare în terțe state. În temeiul normelor în vigoare, noi am găsit niște propuneri care să permită, de exemplu, publicitatea în uh, vederea construirii unui uh, profil, dar în anumite condiții și cu anumite consecințe. Deci nu cred că va exista o diferență față de ceea ce a fost în vigoare până acum și de aceea noi nu suntem de acord cu acest briefing uh, ad hoc. Noi suntem convinși de faptul că prin propunerea comisiei um, nu se va ajunge la situația de a închide anumite firme, ci tocmai ne considerăm că se oferă impulsul necesar uh, acestora. Până la urmă, detaliile sunt importante și trebuie să privim cu mare atenție la ce cuprinde această propunere pentru a vedea exact unde mai e loc de îmbunătățire. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, la colega Anders Dotter, prego. Mulțumesc. Doamna Anders Dotter. Doamna Anders Dotter, da, am auzit acest raport și am văzut că cele mai multe modele de piață analizate sunt puse în practică de către întreprinderile americane și v-aș ruga să ne spuneți eh, mai concret care sunt actorii europeni, inclusiv în acea eh, secțiune unde vorbiți despre tehnologiile referitoare la protecția datelor și felul în care acestea pot fi consolidate și aplicate uh, în Europa, unde nu ne-ați dat foarte multe detalii și uh, aș dori să știu mai multe în legătură cu aceste tehnologii uh, și felul în care sunt ele aplicate în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt și alte comentarii? Uh, înțeleg că nu. Vă rog așadar. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Da, cred că pe unele le putem uh, combina, de exemplu primele două care se legă strâns una de alta. În legătură cu impactul articolului 20 și aspectele legate de crearea de profiluri, uh, am avut uh, interviuri nenumărate atât din Statele Unite cât și din Europeană, diverse niveluri de întreprinderi și mai mici și mai mari, cât și foarte mari. E, și se pare că Există o tensiune în Uniunea Europeană, în special pentru întreprinderile mici, care intre pe piață și care uh, dezvoltă astfel de tehnologii, inclusiv tehnologii și practici de creare a profilurilor. Și aceste întreprinderi au început să facă acest lucru pentru a pune în aplicare directiva în forma sa actuală. Rezultatul este că au uh, sisteme de, um, cu modele noi de, in, de um, inovante pentru a crea aceste profiler și în special acolo unde încearcă să respecte uh, regulamentul, se pare că uh, în forma sa actuală, unele modele ar fi interzise de regulament. Așa cum a arătat și Comisia, până la urmă, diavolul stă în detalii în special în ceea ce se înțelege prin profilare, profilare individuală, profilare de, de grup. În situații anume, și acest lucru este permis, vorbim de publicitate și profil și așa mai departe, dar acest lucru nu a fost pe deplin inclus. A fost inclusă crearea de profiluri conform articolului 19 uh, din regulamentul uh, propus. Deci publicitatea țintită apare în următoarele articole, după articolul 20 din uh, propunerea actuală. Ideea, până la urmă, este că trebuie să facem o distinție foarte clară. Cred că asta a fost ideea la baza, la baza recomandărilor, de fapt, să facem o această distinție între profilarea de grup un care sunt date anonimizate și care nu au consecințe asupra persoanelor și cele care nu este anonimizată și care are o legătură directă sau indirectă cu subiectul și care este, corespunde direct 95. Deci e foarte clar că detaliile constau în, constau în această distinție între cele două. Mulțumesc foarte mult! Vreau să subliniez ce a zis uh, Arnold și una se referă la întreprinderile mici, la IMM-uri, pentru că aici există o serie de factori care le afectează. Ideea este că dacă se cere consimțământul, având în vedere că e o bază de, uh, de clienți mult mai mic și serviciile pe care le oferă, e bine, ele, în general, uh, nu reușesc să atingă nivelul de consimțământ necesar pentru a putea Uh, progresa cu consolidarea modelului de afaceri pentru protejarea datelor private. Unele dintre aceste formule uh, pur și simplu nu pot fi puse în practică pentru cei care le folosesc. De exemplu, uh, respectarea caracterului privat în legătură cu Facebook. E bine, este nevo- clienții pot preferences when you test those preferences. Those that come in line work. Pot alege între diverse niveluri uh, de confidențialitate. Ideea este că povara obținerii conformității uh, juridice și deci capacitatea de a lucra pe piață este mai uh, mare pentru firmele mai mari. În legătură cu inovarea, dacă ne așteptăm ca IMM-urile să fie mai inovative în acest domeniu, Asta înseamnă că ele vor oferi acest lucru în, în ca serviciu și asta pe platformele de cloud uh, computing, deci. Întrebarea nu este dacă sunt competitive uh, Uh, pe piață pentru serviciile normale, ci dacă piața poate să funcționeze și să identifice serviciile adecvate și tehnologiile și să vadă dacă tehnologiile respective sunt potrivite. Prin urmare, credem că um, pentru IMM-uri Uh, ele suportă niște poveri de, uh, de raportare legate de acest domeniu care, nu, care este prea mare și nu au posibilitatea de a negocia acordurile pentru a se asigura că această povară a raportării este uh, satisfăcută. The data processors don't have a direct contractual relationship. The data subjects Controlorii care colectează datele sunt și ei un element important și dacă ați pus întrebarea dacă ambele piețe pentru serviciile de bază și pentru uh, confidențialitate, asta este o întrebare care este și abordată în cadrul regulamentului. Uh, Doamna Andersdotter a mai spus ceva cu privire la companiile americane și numărul lor în raport cu cele europene. Este adevărat că multe dintre marile companii care sunt provider de servicii uh, sunt din Statele Unite, dar în raport am încercat să spunem uh, că nu este vorba despre o chestiune de nerespectare a datelor, pentru că și aceste companii trebuie să, să respecte niște reguli. Uh, Uh, companiile din Europa par să fie mai primitoare față de acest regulament. Am spus în raport că obiecțiile au um, o componentă politică și de piață, pentru că nu este suficientă baza de clienți pentru companiile mai mici. Uh, Tehnologiile care protejează datele au ajutat companiile mici care au reușit să se lanseze în afaceri și să-și mențină afacerile în acest fel. Deci, situația nu este chiar atât de gravă. Bine, ringraziamo i nostri due relatori per il loro contributo. Mulțumim celor doi vorbitori pentru prezentările lor. Și putem să trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul ministru Silichiotis tocmai ajunge. Hon, hon har ju hade blivit kontaktad med Vägledaren kan bli plus tôt. Nous avons trois collègues. Ouais. Non, deux. Ouais. Bene, ringraziamo il Ministro Sirchiotis per la sua presenza. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru vizita dumneavoastră de astăzi. Sunteți ministrul Comerțului, Industriei și Turismului uh, și veniți din partea președinției în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre rezultatele președinției cipriote. Această prezentare a dumneavoastră este și o introducere pentru următoarea președinție. Îi voi da acum dom- cuvântul domnului ministru. Ευχαριστώ ε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Αντιπρόεδρε και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίντρε, κυρίες και κύριοι. Mulțumesc. Stimată doamnă președinte stimaților deputați, în iulie am preluat președinția um, Consiliului și v-am prezentat atunci prioritățile noastre și am spus ce vrem să realizăm în, uh, și în cadrul uh, trioului cu Polonia și Danemarca. Vreau să vă spun exact ce s-a întâmplat în domeniul industriei și energiei în ultimele șase luni. Vreau să vin în fața dumneavoastră și să justific, așadar, ceea ce a realizat președinția cipriotă. E nevoie să se întâmple asta pentru că în acțiunile și în politica Uniunii Europene trebuie să domnească continuitatea. mai ales uh, în condițiile date. E clar că a sosit momentul să facem uh, în așa fel încât politica noastră să depășească acest uh, impas, să treacă de etapa de stagnare și să avem din nou creștere economică. Comisia dumneavoastră tratează subiecte foarte importante, cercetare, industrie și energie. Sunt aspecte care pot să devină elemente catalizatoare dacă vrem să avem din nou creștere economică. Vreau să mă axez pe domeniul industrial și energetic, oferindu-vă garanția faptului că noi am uh, depus toate eforturile în ultimele șase luni pentru o Europa solidară mai aproape de cetățeni. O Europa care să pregătească drumul către, uh, un, către o uniune bazată pe solidaritate socială. Noi am uh, avut uh, um, propuneri cu privire la competitivitate. Am vrut să facem ca Europa să fie în continuare competitivă, dar în același timp să ținem cont și de solidaritatea socială și coeziunea socială în statele membre prin uh, ocupare. În octombrie, raportul pe competitivitate a fost adoptat în unanimitate Toată lumea a fost uh, de acord și s-a subliniat faptul că mm, ceea ce ține de tehnologie impune și utilizarea de materiale micro și nanotehnologice. Avem nevoie de biotehnologie, de nanotehnologie și de sisteme industriale de producție inteligente. În etapa de acum, Um, de, mă scuzați, deocamdată în Europa um, lucrurile merg foarte bine uh, în ceea ce privește nanotehnologia și suntem în continuare în frunte, dar în ceea ce privește suma brevetelor care există în afara Uniunii Europene și care sunt utilizate în afara Uniunii Europene, ia amploare. Uh, de exemplu, în China și în Corea se utilizează foarte multe brevete și problema în Europa este că noi nu reușim să transpunem cunoașterea așa de bine în anumite produse și servicii. Și aș dori să îmi exprim satisfacția față de reușita de a fi găsit un numitor comun pentru brevete. E adevărat, pentru asta a fost nevoie să muncim pe brânci în ultimele șase luni, dar a meritat. E o onoare pentru mine că am reușit să finalizăm acest dosar pe perioada preștinției pe care o reprezint, pentru că astfel am reușit să încununăm, de fapt, efortul depus de celelalte preștinții ale Consiliului. În ceea ce privește tehnologiile de bază, vreau să reiau acest subiect, subliniind faptul că parteneriatele pentru inovare în ceea ce privește materiile prime a fost finalizat. De asemenea, avem un plan de acțiune strategic care a fost adoptat și în urma acestor acțiuni ținem seama de ceea ce se întâmplă în domeniul non-agrar Vrem să securizăm uh, resursele prime ale Uniunii Europene, să le, uh, să le numim mai întâi, încadrându-ne în uh, obiectivele strategiei Europa 2020 și anume acelea de a reduce um, dependența noastră de importuri și de a spori competitivitatea. Pe 10 decembrie a fost adoptat un text cu concluzii politice în ceea ce privește o viziune de ansamblu asupra politicii industriale europene. Patru cincimi din uh, exporturile europene sunt industriale. Investițiile private în cercetare și dezvoltare sunt tot în sectorul industrial în marea lor parte. Rolul industriei în Uniunea Europeană trebuie consolidat. Pentru asta avem nevoie de dezvoltare durabilă și de locuri de muncă de cea mai bună calitate. De asemenea, trebuie să facem față noilor provocări de dezvoltare. Vrem să contracarăm tendințele de descreștere și vrem să sporim Uh, PIB-ul alocat industriei de la 16,5 la 20%. Mă rog, scuzați, aportul la PIB al industriei. Mai ales în ceea ce privește IMM-urile, vedem că acestea trebuie să fie promovate. Uh, aceasta este o prioritate a președinției cipriote și am ținut cont pe 19 uh, iulie la summitul informal de însemnătatea IMM-urilor. Statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord că a sosit momentul să stimulăm antreprenoriatul și cultura din jurul uh, acestuia, pentru că aici avem uh, pilonul prin intermediul căruia putem să uh, relansăm economia europeană. Dar cum putem să facem asta în termeni concreți? Cum putem să capacităm IMM-urile la acest capitol? E bine, am discutat pe 15-16 noiembrie la Nicosia la o discuție cu reprezentanții IMM-urilor și în cadrul dezbaterilor s-a constatat că trebuie să ținem cont de Small Business Act și că trebuie ca acest document să fie aplicat de IMM-uri. E nevoie ca IMM-urile să aibă acces la noi piese, acces la finanțare și că trebuie să nu mai sufere din cauza poverii administrative. Avem o propunere de regulament în ceea ce privește programul de competitivitate a întreprinderilor europene. Uh, în special al IMM-urilor 2014-2020. Și vreau să vă atrag atenția că președinția cipriotă s-a străduit să accelereze negocierile. Însă, dat fiind că votul la comisia dumneavoastră a fost amânat de două ori, nu am reușit să ajungem la un numitor comun deocamdată. În sectorul energetic, președinția cipriotă a reușit să atingă câteva obiective. De exemplu, avem câteva acorduri în primă lectură cu Parlamentul European în ceea ce privește propunerea de regulament pentru infrastructura energetică transeuropeană. Concluziile Consiliului au fost formulate cu privire la energiile regenerabile și avem progres și în ceea ce privește directiva pentru activitățile offshore în ceea ce privește explorarea de petrol și țiței. Am finalizat și regulamentul în ceea ce privește uh, etichetele aplicate produselor care economisesc uh, energie. Iată, așadar, am reușit să ne încadrăm în strategia Europa 2020 pentru uh, energie. Am organizat de asemenea o conferință cu statele mediteranene cu privire la acțiunile offshore și securitatea acestora. Doamnă președintă, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, știți prea bine, noi am venit în fața comisiei dumneavoastră la început și v-am spus de pe atunci că regulamentul cu privire la infrastructura energetică este o prioritate a președinției cipriote. Vreau acum la sfârșit să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pe acest dosar, să mulțumesc pentru buna cooperare pe care ați întreținut-o, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului Antonio Correira de Campos, iarăși în mod special, pentru că, mulțumită dumneavoastră, am reușit să finalizăm acest dosar. Este un succes cu atât mai important cu cât am, a, mul, cu cât uh, putem acum să alegem proiectele prioritare, dar putem și să abordăm un subiect esențial pentru redresarea economică a Uniunii Europene. Iată cum putem să ne aducem aportul la dezvoltarea durabilă, la competitivitatea Uniunii Europene și la uh, sporirea ratei de ocupare. În ceea ce privește rețelele transeuropene de energie, uh, E un subiect care e de importanță existențială pentru întreaga Europa, mai ales pentru finalizarea pieței energetice până în 2014. Vrem să eliminăm acele zone complet izolate și să le conectăm la rețeaua energetică europeană, astfel reușind împreună să contribuim nu doar la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ci și la sporirea um, măsurii în care utilizăm energiile regenerabile până în anul 2020. Vrem să avem în Uniunea Europeană o uh, strategie energetică axată pe provocările viitorului. Acest regulament arată încă o dată câte pot fi realizate în urma unei bune cooperări între Consiliu, Parlament și Comisie. Aceasta a fost reacția noastră principală la depășirea crizei. O altă prioritate a fost aceea de a respecta concluziile Consiliului din 17 septembrie din Nicosia. Există și o uh, propunere a Comisiei și s-au exprimat de asemenea și statele membre la uh, summitul pentru energie din 17 septembrie. Avem, desigur, și poziția Parlamentului, definită aici la ITRE, mai ales prin uh, persoana domnului Turmes, raportorul. Și el a fost prezent pe 17 septembrie. În ceea ce privește finalizarea pieței unice, am subliniat importanța mai bunei utilizări a energiilor regenerabile și am subliniat că trebuie să existe un, un schimb de resurse regenerabile între statele membre și între statele membre și terțe state. Am considerat că trebuie să definim măsurile necesare post-2020 în lumina nevoii de energii regenerabile. Dacă e să ținem seama că în Europa o mare parte din gaz și petrolii obținut în urma activităților offshore, a susit momentul să definim din punct de vedere politic aceste activități, mai ales pentru a putea reacționa în caz de urgență și în cazul unor accidente, asta pentru a proteja mai bine viața cetățenilor noștri. De aceea a devenit important, de fapt a devenit o prioritate pentru președinția cipriotă, tratarea acestui subiect. Am dat dovadă de consecvență și am tratat sistematic propunerea uh, comisiei, am transformat regulamentul în directivă și am obținut progresele necesare finalizării acestui dosar. Am, avut, uh, am putut oferi un mandat de negociere și am putut să începem așadar negocierile cu dumneavoastră, cu comisia dumneavoastră. Am avut un prim trialog în ultima lună. Au participat eurodeputați de la ITRE. Ivo Belet este raportor. Dinamica a fost extrem de interesantă și s-au pus practic bazele atingerii unui uh, rezultat în primă lectură în primul trimestru al următorului an. De fapt, despre ce este vorba? E absolut necesar să menținem această dinamică și să implicăm pe cei de la ITRE în continuare pentru a nu ne îndepărta de numitorul comun, de compromis așadar. Securitatea offshore nu a fost tratată doar în această, doar, doar în, a, în timpul acestei președinții, ci am avut o reuniune uh, și cu miniștrii și Uniunii Europene, dar și cu statele de la Mediterana, din afara Uniunii Europene. Am vrut să discutăm și împreună cu ceilalți și nu doar în cadrul președinției cipriote despre securitatea acțiunilor offshore, despre securitatea spațiului mediteranean, despre securitatea în Europa și despre, de ce nu, crearea unei conducte uh, prin Mediterana pentru țiței. Am emis o declarație comună în urma acestei reuniuni, definind subiectele principale. Marea nu are frontiere. Practic, nu doar uh, statele riverane trebuie să respecte anumite norme stricte, în ceea ce privește mări precum Marea Mediterană. După descoperirea de noi uh, surse de materie primă, activitățile de explorare vor spori și tocmai de aceea a devenit necesar a devenit necesară o cooperare sporită și respectarea unor norme stricte de securitate, dar nu doar în cazul Uniunii Europene, ci și în cazul cooperării cu terțe state, cum ar fi Egipt, Israel, Palestina, cu toatele fiind reprezentate la Nicosia, la summitul informal. Sunt convins de faptul că aceste țări vor reuși să coopereze. Să nu uităm că Cipru este un bun vecin și un bun mediator între Uniunea Europe- pentru Uniunea Europeană și uh, statele învecinate și cred că Asta a contribuit la succesul reuniunii. Încă o dată, cu privire la securitatea activităților offshore, sunt ferm convins că trebuie să fim lideri în continuare în acest domeniu, în plan mondial, mai ales în ceea ce privește implementarea de norme de securitate foarte stricte directiva este un prim pas în direcția cea bună și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în ultimele șase luni am avut reuniuni și cu OPEC și că și în cadrul acelor reuniuni am discutat despre acest subiect, despre securitatea offshore. Pe 3 decembrie Consiliul pentru Energie a publicat un raport de progres în ceea ce privește șase domenii uh, de eficiență energetică, uh, de piață internă pentru energie, energii regenerabile. Avem și o declarație a Comisiei pe aceste subiecte. Avem infrastructura energetică, cooperarea internațională în domeniul uh, furnizării de energie și energia nucleară. În ceea ce privește sectorul energetic în general, avem o decizie a Consiliului cu privire la cel de-al 10-lea summit energetic. A avut loc pe 18 octombrie la Muntenegru. Avem o decizie a Consiliului și în ceea ce privește poziția UE cu privire la uh, Uh, cooperarea UE-Rusia în Consiliul Permanent. Uh, a avut loc o reuniune în Cipru în această toamnă. Și mai, mai apoi avem și uh, cooperarea cu Moldova în vederea finalizării pieței unice până pe 1 ianuarie 2020. La final, doamnă președinte, domnul, stimați eurodeputați, vreau să urez mult succes pe mai departe viitoarei preștinții, prin preștinția irlandeză. Noi o vom sprijini întru totul și vreau să mulțumesc sincer Comisiei dumneavoastră, vreau să mulțumesc Comisiei Europene, mulțumesc domnilor comisar Tajani și Oettinger, mulțumesc uh, statelor membre, pentru faptul că prin ceea ce au făcut la Consiliu au contribuit la finalizarea mai multor dosare. Încă o dată vreau să mulțumesc în special președintei Comisiei ITRE și membrilor acestei comisii, dar vreau să mulțumesc și stafului meu, lui Constantinos, lui Iorgos, și tuturor celor care au muncit din greu pentru a obține aceste rezultate extraordinare. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Prezentare foarte concisă și detaliată în același timp. Există o intervenție. Äh, e păcat că astăzi sunt așa puțini eurodeputați în sală. Mm, nu o luați în nume personal. Știți cum se zice pe ultimii la trăcâinii, dar nu o luați în nume personal. Um, dosarele legislative au fost foarte importante și noi suntem foarte, foarte fericiți că ați uh, reușit să obțineți atâta uh, progres în aceste șase luni. Țara dumneavoastră este într-o situație dificilă. Mm, vedem în, uh, ce se întâmplă în vecinătatea dumneavoastră, în Siria, în Liban, câtă tensiune politică și cu toate acestea dumneavoastră ați reușit. Ați reușit să vă concentrați foarte tare pe politica energetică și să da. o propulsați. Eh, domnul Coreal de Campos va spune mai multe despre infrastructură. Eu țineam doar să vă mulțumesc explicit pentru minunatele concluzii formulate cu privire la energiile regenerabile. Ați conferit Comisiei acum un mandat foarte clar cu privire la obiectivele pentru Europa 2030 și ați spus exact cum putem consolida sistemele naționale energetice fără a le ciunti eh, securitatea. Uh, Ați menționat mai bunele mecanisme de cooperare și, cred eu, un subiect foarte important pentru Cipru, mai ales uh, cei care cunosc realitatea din Cipru știu prea bine asta, este acela că am reușit să discutăm despre proiectele eoliene și solare. Uh, de exemplu, uh, am, uh, dumneavoastră sunteți campioni în ceea ce privește obținerea de uh, energie prin uh, combinarea uh, energiei solare cu energia geotermală și așa mai departe. Da. În ceea ce privește piața certificatelor de emisii. Piața europeană este foarte importantă și noi considerăm că piețele de carbon sunt foarte importante și prin ceea ce facem noi în Europa cu certificatele de emisii, practic punem bazele investițiilor în sectorul energetic. Mă întristează, de exemplu, faptul că colegii de la PPE se poziționează împotriva sistemului ETS de tranzacții cu certificate de emisii, eu sunt de părere că Consiliul a avut dreptate când a spus că acesta este un element central al politicii de energie și, de, și climatice europene și că ar trebui să fie un sistem menținut în continuare. În ceea ce privește uh, energiile regenerabile, ați făcut foarte multe. Mulțumesc! Uh, mai am încă o întrebare. Poate că ne puteți oferi feedback de la ultima reuniune cu miniștrii, în special uh, în ceea ce privește piața internă, piața unică. Mă îngrijorează abordarea guvernului britanic, care practic vrea o renaționalizare cu piața uh, de capacități naționale, cu conceptul de single buyer, de unic cumpărător. Deci vreau să știu exact care sunt concluziile de acum două săptămâni, pentru că noi vom avea un raport și trebuie să protejăm piața unică și din, și din perspectiva energetică. E foarte important să nu ne îndepărtăm de aceasta, să nu ne întoarcem în trecut prin anii 80-90. Mulțumesc foarte mult și felicitări echipei dumneavoastră! Grazie. Le chiesto la parola il coleg... Mulțumim și noi. Domnul Corea de Campos. Obrigat, signore președinte. Caro Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, a fost o plăcere să vă ascult prezentarea cu privire la cooperarea pe care am avut-o cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru ea și felicitări președinției Ciprului pentru rezultatele muncii pe care, le, pe care ați depus-o în domeniile de specialitate ale comisiei noastre. În esență, cred că cel mai important este um, brevetul unic european, uh, deciziile cu privire la Uh, eficiența energetică și summitul energetic la nivel regional. Și nu e puțin lucru. Să realizezi atât de multe într-o președinție de șase luni, mai ales dacă stăm să ne gândim că țărișara dumneavoastră este destul de izolată în Europa ați reușit să creați un consens între 27 de state membre care de multe ori aveau păreri foarte diferite și divergente. În ceea ce privește rețelele europene de transport, colaborarea cu domnul Zoriate și cu echipa dumneavoastră a fost uh, exemplară. Rolul comisiei a fost și el foarte important. Comisia și-a îndeplinit misiunea, și-a îndeplinit rolul. A facilitat. Este instituția care um, este între cei doi colegislatori. Iar rolul său este de a facilita relația aceasta și să găsească o formulări acceptabile pentru ambii colegislatori. Nu avem încă o piață unică în domeniul energiei și acum președinția irlandeză va putea să creeze această piață, va putea să evite blocajele și izolarea energetică. Aceasta, din urmă, din nefericire, afectează țara dumneavoastră foarte mult și alte țări, precum a mea și, al- și țările baltice. Deci ați dărâmat bariere artificiale în comerț și în circularea energiei, lucru care este esențial um, pentru noi. Este de neconceput ca o țară mare, precum, ca o țară mare pentru, precum Germania, să decidă renunțarea la energia nucleară și să nu mai importe energie din Sud. și să continue cu um, importurile de gaz din, din Rusia și cu energia eoliană. Este imposibil acest lucru. Dacă vom închide ușa Sudului, atunci ce, um, ce alte alternative vor, vor mai rămâne Germaniei? Trebuie să coordonăm rețelele de energie și să le creăm pe cele care nu au existat pe până acum. Până acum. Va deveni esențial să evităm aceste întreruperi în furnizarea de energie, lucru care este extrem de dăunător. Vă mulțumesc din nou pentru munca dumneavoastră, vă felicit pentru summitul energetic și îi mulțumesc și doamnei Sartori pentru încrederea pe care a avut-o în mine într-o etapă foarte dificilă a negocierilor. Am reușit să mă conving și pe mine că nu vom reuși, dar uh, datorită domnului Soriartis și uh, credinței și eforturilor sale, precum și datorită eforturilor comisiei, am reușit să ajungem la niște rezultate bune. Mulțumesc foarte mult și felicitări din nou. Bine, grazie. Allora, dopo questi interventi, do la parola per la... Mulțumesc foarte mult. După această intervenție, voi da cuvântul domnului ministru pentru că el să uh, răspundă întrebărilor. Mulțumesc, domnul Ghiriu Correa de Campus. Mulțumesc celor doi colegi care au intervenit. Am avut o colaborare fără cusur cu dânsii. Când vorbim despre energie regenerabilă, după cum am văzut în Cipru și după cum am văzut și la Consiliu, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție de lider în acest sector. Nu e doar o chestiune de satisfacere a propriilor nevoi, și este vorba și despre reducerea emisiilor de CO2. E mai mult de atât încă. Cred că concluziile summitului sunt o bază solidă pe care putem să construim Uh, strategia pentru politica în uh, sectorul energiei regenerabile. Dacă discutăm despre piața unică, vreau să subliniez în urma reuniunilor pe care le-am avut că avem, am avut o obligație și anume aceea ca până în 2014 să finalizăm total piața unică. Ce înseamnă acest lucru? Că dă, trebuie să dăm dovadă de determinare și consecvență pentru a putea atinge acest obiectiv în cele din urmă. E foarte important, după cum a spus domnul Correira de Campos, să existe un acord pe regulamentul de infrastructură energetică și ca prin acest acord să stimulăm finalizarea pieței unice energetice. Domnule de Campoș, aveți dreptate când spuneți că e necesar să facilităm fluxul de energie în Europa și că e important să existe schimb energetic între statele membre. E foarte important pentru securitatea internă și pentru mm, conectarea zonelor izolate. Iată că așa reușim să sporim securitatea energetică a Uniunii Europene și asta este în beneficiul consumatorului final, în beneficiul cetățeanului european. Și apoi este foarte important să abordăm și o altă dimensiune, de exemplu, în Cipru s-a discutat despre faptul că Ciprul ar trebui să fie mai bine conectat la restul spațiului mediteranean, iar comisarul Oettinger, când a vizitat țara noastră, a spus că e necesar, prin prisma securității energetice, să acționăm acum mai ales în ceea ce privește interconectarea cu Marea Nordului și sporirea securității energetice și astfel în spațiul mediteranean. Deci, în special pentru um, riveranele de la Mediterana, acest subiect este unul extrem de interesant. De asemenea, la Nicosia am abordat și conectarea cu vecinii din sud-est, deci cu Orientul Mijlociu, dar uh, nu doar din perspectivă tradițională, ci și din perspectivă regenerabilă. Mai întâi trebuie așadar să finalizăm piața unică și mai apoi să extindem piața energetică europeană, nu doar uh, având în vedere uh, Europa de Est, ci și celelalte zone învecinate. De asemenea, am vrut să menționez și rolul rețelelor uh, energetice transeuropene. Mulțumesc foarte tare pentru <coughs> sprijinul acordat, pentru cooperare. Eu în continuare sunt conștient de faptul că trebuie să continuăm pe acest curs. Domnule Corera de Campos, aveți dreptate și poate că eu am uitat să spun asta. Uh, Trebuie să mulțumim și ambasadorului. El este responsabil și de Euratom la Bruxelles și cu siguranță uh, și domnia sa a contribuit la finalizarea anumitor subiecte. Stimaților deputați, doamnă președinte, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea strânsă și eficientă pe parcurs, de-a, de lungul celor șase luni și vă, mulțum, vă urez mult succes în continuare. Și încă grație pentru laborul Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumim că ați venit și vă mulțumim pentru munca dumneavoastră. Bine, proseguiamo i nostri lavori salutando intanto. Bun, să trecem mai departe. Și vom ura bun venit doamnei Eleni Mavru, ministru de interne, responsabilă cu portofoliul de cercetare. Ea Uh, ne va prezenta propriul său raport în legătură cu uh, rezultatele președinției cipriote. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Good day, everybody. Bună ziua tuturor! Am văzut că aveți o ordine de zi destul de încărcată și voi vorbi foarte pe scurt. Dați-mi voie să continui în grecește. Αγαπητοί, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε. În primul rând, bună ziua tuturor membrilor Comisiei ITRE, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, și Parlamentului European pentru că ne-ați dat ocazia să venim să prezentăm rezultatele președinției Ciprului în domeniul cercetării și dezvoltării. Am preluat președinția într-un moment crucial, în vreme de criză, o criză foarte mare care zguduie Europa din temelii și creează foarte multe probleme Uniunii noastre. Am spus adesea că pentru a ieși din această criză Trebuie să promovăm investițiile în cercetare și dezvoltare pentru a, ieși, pentru a reuși să biruim criza. Am preluat uh, ștafeta de la președinția daneză și în ceea ce privește dezvoltarea este un an foarte important. Ne interesează dezvoltarea economiei, dar și negocierile pentru viitorul uh, program cadru pentru cercetare și dezvoltare în cadrul Orizont 2000. Acesta este principalul program al Uniunii pentru cercetare și dezvoltare, vârful de lance pentru următorii câțiva ani. Să sperăm că fondurile vor fi folosite în mod inteligent și vor fi finanțate prioritățile în cercetare și dezvoltare, contribuindu-se astfel la ieșirea din criză cât mai repede posibil. Predecesorul meu a vorbit despre obiectivele foarte ambițioase ale președinției Consiliului în uh, cercetare și dezvoltare. Acum, eu doresc să vă fac un rezumat al rezultatelor pe care le-am obținut la Consiliu, mai ales în ceea ce privește Orizont 2020. Acest program, în cadrul acestui program, uh, decidem care sunt zonele prioritare de cercetare uh, între 2014 și 2020. Aici vorbim și despre regulile de participare au existat multe dezbatere aprinse în Consiliu cu privire la politicile fundamentale, care au fost discutate și la reuniunea informală a miniștrilor de la Nicosia, în timpul verii. Am vorbit și despre faptul că este necesară simplificarea procedurilor pentru ca oamenii să poată participa la program. Avem nevoie de un program mai accesibil, simplificat, Uh, pentru utilizator, adică cercetătorul european. Am avut multe discuții în Consiliu cu privire la modelul pe care să-l folosim pentru reambursarea cheltuielilor directe și indirecte. Remunerarea cercetătorilor, mai ales din estul Europei, și accesul la rezultatele cercetărilor. După niște negocieri foarte dificile, la Consiliul pentru Competitivitate, în octombrie, am reușit să ajungem la un consens și la un acord în Consiliu. Elementul fundamental în acest pact, despre care v-am vorbit, este un program cadru simplificat cu un formular de rambursare unic pentru fiecare program. Deci, cheltuielile directe vor fi rambursate în proporție de 100%, și avem o procedură diferită pentru cheltuielile indirecte. Pentru alte proiecte, 70% din cheltuielile directe urmează să fie rambursate. Pentru ONG-uri, pro, ă, procentul acesta este întotdeauna de 100%. Mai există și o altă trăsătură a acestui ă, acord. Există un nou articol cu privire la venitul funcționarilor care lucrează în cadrul Orizont 2020. Deci, cu ajutorul acestui articol, persoanele implicate în aceste programe de cercetare vor putea să ofere mai multe stimulente în ceea ce privește uh, stimularea persoanelor participante, a cercetătorilor Desigur, a trebuit să stabilim și un plafon de 8.000 de euro pe an. Aceasta este limita pentru finanțarea programelor și pentru cercetători. Pentru cercetătorii implicați în cu normă întreagă. Am făcut acest lucru pentru a întâmpina nevoile țărilor care participă în programul cadru, dar a căror participare nu este la fel de mare ca a celorlalte țări. Voi trece acum la cea de-a doua secțiune. Este vorba despre un program specific care se leagă de ce am spus până acum. Am ales o nouă abordare și am făcut acest lucru ținând cont de spusele Parlamentului. Adică, am urmat acordul la care am ajuns în mai în Consiliu cu privire la strategia pentru 2020. Recent am ținut uh, o altă reuniune în Consiliu, ne-am ținut de structura programului. Totuși, au fost aduse câteva schimbări de uh, structură la cererea comisiei, de exemplu, defalcarea, provocările sociale. Există o nouă provocare socială pentru o societate sigură. Apoi, avem un cadru orizontal pentru chestiunile intersectoriale. Am mai discutat și viitoarea guvernanță a proiectului și am discutat despre comitologie. Am aprobat anumite schimbări pentru a întâmpina cerințele statelor membre și pentru a asigura o mai mare implicare în program și urmă, urmând parțial prevederile de punere în aplicare, aplicare ale actualului program cadru. Am vorbit despre regulile de participare, am discutat despre extinderea calității de membru pentru a uh, implica instituții de peste tot din Europa. Și ne-am uh, bazat acordul pe niște măsuri specifice pentru provocarea socială 6. Dorim de asemenea să consolidăm rolul regiunilor care contribuie mai puțin Există și o secțiune Euratom care acoperă prioritățile europene care trebuie finanțate în domeniul cercetării nucleare între 2014 și 2018. În timpul președinției noastre am adoptat un raport de progres și am uh, aliniat textul cu acordul la care am ajuns în mai legat de măsurile pentru Orizont 2020. Deci, ne-am dat seama că noul nostru program era important să avem o secțiune legată de siguranța nucleară. Okay. Όπως γνωρίζετε, έχει προταθεί ως dar și în ceea ce privește Institutul European uh, pentru Inovare s-au uh, înregistrat progrese. Este vorba de o parte integrantă uh, a perspectivei Europa 2020. În timpul președinției noastre am ajuns la un acord pe marginea a două propuneri referitoare la viitorul acestui institut. Deci avem o propunere uh, de modificare a statutului acestui institut, cât și a programului său statistic privind inovare. Avem discuții la nivelul uh, Consiliului pe această temă. Am discutat deja crearea comunității pentru cunoaștere și uh, inovare pentru 2020. Săptămâna trecută, pe 11 decembrie, am avut uh, o discuție în care am uh, identificat o serie de trei astfel de comunități în uh, domenii fundamentale pentru o viață sănătoasă, pentru o îmbătrânire sănătoasă și apoi mai avem un al doilea pachet pentru perioada de după 2017 și aici Consiliul a avut o abordare mai flexibilă, în sensul că a lăsat o opțiune deschisă între uh, în ceea ce privește procedura de codecizie care urmează să fie aplicată după 2017 și care va ține seama de bugetul actual, ținând seama, evident, și de faptul că vor apărea noi evoluții în viitor pe care nu le cunoaștem încă. Tot pe parcursul președinției noastre am mai avut uh, discuții în legătură cu spațiul european de cercetare. Și uh, foarte multe dintre aceste cercetări și inovări sunt, de fapt, făcute de către statele membre. Faptul că avem un spațiu european uh, uh, al cercetării va consolida, va întări circulația acestor idei, concepte, cât și a cercetătorilor cât și va consolida posibilitățile de cooperare în domeniul cercetării. Pe parcursul președinției noastre, pe toate aceste teme, am elaborat concluzii care au fost aprobate de către miniștrii noștri săptămâna trecută. În privința dimensiunii externe a spațiului european de cercetare și colaborarea Uniunii Europene cu alte țări, Eh, și cu alte structuri și organizații de cercetare eh, și aici, la eh, solicitarea Comisiei, am adoptat la Consiliu o abordare mai strategică. Consiliul informal de cercetare și inovare care a avut loc în iulie ne-a dat ocazia de a analiza posibilitatea de a întări colaborarea cu țările din regiunea mediterană, creând o inițiativă uh, bazată pe articolul 185 din tratat, în special pentru spațiul euro-mediteranean. În același timp și separat de lucrările noastre de la Bruxelles, uh, în Cipru am avut uh, o serie de consilii ale uh, președinției care s-au ocupat de prioritățile definite în uh, noiembrie. De exemplu, am avut două astfel de întâlniri referitoare la spațiul uh, european de cercetare, Institutul European uh, de Cercetare și Inovare, cât și întâlniri ale președinției în legătură cu sectorul inovării și al sănătății. Am mai discutat și tema foarte importantă a cercetării și mobilității. Am avut o conferință pe această temă cu proiectele Marie Curie. Așadar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, acesta este rezumatul rezultatelor principale pe care le-a obținut președinția cipriotă în domeniul cercetării și inovării. Știu că ITRE, comisia dumneavoastră, a votat amendamentele pe 28 noiembrie la uh, oriz- pachetul Orizont 2020 și ați mai uh, votat și uh, cele referitoare la Institutul European uh, de Tehnologie. E bine, toate astea înseamnă că la ora actuală putem spune că sunt în curs negocieri oficiale între cele două instituții pe aceste teme. Și acest lucru, de fapt, va demara la începutul anului viitor. Chiar de la începutul președinției noastre, obiectivul a fost acela de a progresa cu uh, negocierile pentru orizontul 2020 și uh, Institutul de Tehnologie. Uh, așa că am pregătit și vom finaliza până la sfârșitul anului toate pregătirile privind pachetul legislativ cu pricina. și uh, abordăm această, această chestiune prin cele patru abordări general uh, parțiale. Europeico Κοινοβούλιο, Arhestu Hronu, me... Deci întreaga, întregul domeniu a fost uh, pregătit și de președinția cipriotă și sperăm prin urmare că Orizont 2020 va reuși să fie adoptat până la vara viitoare în drept care și profit de ocazie pentru a mulțumi anticipat președinției irlandeze și a-i ura succes. E foarte important ca termenele să fie respectate. La Consiliu, cât și în Parlamentul European, trebuie întotdeauna să încercăm să facem acest lucru. Am lucrat din greu pe aceste dosare și este acum foarte important să ne asigurăm că, într-adevăr, acest program, Orizont 2020, va eh, demara la începutul lui 2014. Trebuie să transmitem eh, comunității cercetătorilor europeni mm, eh, mesajul corect. Acești cercetători așteaptă cu nerăbdare adoptarea și punerea în practică a acestui pachet. Așadar, domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit ocazia să prezint uh, realizările făcute de președinția noastră în ceea ce privește cercetarea și inovarea și vă mai mulțumesc și pentru excelenta colaborare pe care am avut-o cu Parlamentul European la toate nivelurile în ultimele șase luni. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru Eleni Mavru, pentru acest raport foarte detaliat, foarte concret în legătură cu ce a făcut Consiliul în ultimele șase luni și acum domnul Odi. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă ministru, pentru atenția pe care o acordați Parlamentului și Comisiei noastre. Sigur că ați văzut voturile din Comisia noastră care se abat oricum de la poziția Consiliului și asta pe trei teme. În primul rând, în legătură cu ceea ce se ține de piață, și ceea ce ține de cercetarea fundamentală și codele de rambursare. Și mă întreb dacă, uh, având în vedere regulile OMC, sigur că tot ce, ce ține de piață nu poate fi subvenționat prea mult. Deci vă întreb uh, dacă credeți că voturile noastre sunt în conformitate cu normele OMC sau dacă în discuțiile de la Consiliu această uh, conformitate a subvențiilor nu este abordată. Asta a fost prima întrebare. A doua se referă la simplificare. Uh, eu sunt printre cei care consideră că propunerea Comisiei era respecta, uh, respecta criteriile de simplificare uh, și cred că noi am, la Parlament am complicat puțin lucrurile. Așadar, pe tema simplificării, cum, uh, cum gândește Consiliul, ce faceți? o să rămâneți pe, la poziția comisiei, care părea să fie aceeași a Consiliului, deci aceeași poziție, sau uh, credeți că votul comisiei noastre vă va influența? În ceea ce privește cotele de rambursare, e bine, consider că ceea ce am votat noi, și eu am votat evident, vis-a-vis -vis de industrie. Uh, credeți că industria este finanțată corect Uh, vis-a-vis de votul nostru? Sau credeți că Consiliul va rămâne în totalitate la cotele de rambursare propuse de Comisie? Asta e tot. Uh, o să închei acum mulțumindu-vă și felicitându-vă pe dumneavoastră și pe președinția cipriotă pentru o sarcină care nu e deloc uh, ușoară dacă ați putea să ne spuneți două vorbe în legătură cu Troica. Întotdeauna m-am întrebat dacă chiar funcționează și ce, ce face. Uh, deci Polonia, Danemarca, uh, Cipru, pentru că dumneavoastră încheiați această troică. Deci chiar uh, face ceva, are logică, este utilă dar mai ales vreau să vă felicit pentru curajul și competența de care ați dat dovadă și cu care ați dus la bun sfârșit această președinție. Uh, o spun uh, acum pentru că nu voi mai avea ocazia să mă exprim. Regret că uh, nu ați fost invitați împreună cu celelalte trei personalități ale Uniunii Europene să primiți premiul Nobel pentru pace. Sigur că avem cele trei președinții, dar cred că și uh, Uh, președinția colegiuitorilor merita să fie pusă în valoare. Regret uh, acest lucru și am și spus-o de altfel în uh, public pentru a primi aprecierea pentru tot ce ați făcut pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Odi. Și acum, domnul Johansson. Thank you very much and thank you very much for... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult pentru comentariile și pentru prezentarea făcută de, de doamna ministru. Nu am făcut parte uh, din echipa de negociere din partea ALDE când am discutat Orizont 2020, dar, așa cum zice și colegul Odi, o parte din abordarea noastră în Comisia ITRE uh, se regăsește aici. Două comentarii aș dori din partea dumneavoastră. Unul se leagă de suma pe care ați menționat, 8.000 de euro. Dar în discuțiile noastre, pentru că am înțeles abordarea și de ce ați ajuns la această concluzie în Consiliu. În același timp însă vreau să spun că programul uh, va costa mai mult. Când uh, noi am discutat și ne-am pregătit lucrările, am uh, gândit că trebuie să avem o pârghie mai mare în cadrul Orizont 2020. Deci să avem uh, în aceiași bani mai multă cercetare, mai multă inovare. Deci dacă puteți comenta, în ce fel credeți că am putea să obținem uh, o pârghie mai, uh, mai bună, o poziție mai bună. și să primim mai multe fonduri din același buget total. Uh, o altă discuție pe care am avut-o se referea la felul în care am putea să colaborăm mai bine între politica de coeziune și fondurile regionale pentru Orizont 2020. De exemplu, când am uh, discutat uh, posibilitatea de a folosi fondurile structurale și fondurile regionale într-un mod mai eficient. E, și asta cred că uh, de fapt se leagă de discutarea întregului pachet pentru Orizont 2020. Deci, prin intermediul fondurilor regionale, să construim capacitățile de implicare în politicile de cercetare și inovare. Deci v-aș ruga dacă puteți să uh, comentați și pe această temă. Uh, sigur că vom uh, continua această discuție și cu viitoarea președinție a Consiliului, referitoare la această perspectivă a pârghii, a greutății pe care putem acorda cercetării ca să obținem mai multe rezultate cu aceiași bani cât și în legătură cu o abordare mai integrată între politica de coeziune și Orizont 2020. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-ați făcut, ați uh, uh, le făcut președinția cipriotă uh, și e foarte bine că am avut această colaborare și am purta discuții directe ca să înțelegem uh, aporturile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Johansen, văd că nimeni nu mai dorește să intervină, așa că o să dau cuvântul uh, pentru a încheia această discuție doamnei uh, ministru și o invit să răspunde la întrebările care s-au pus. O să încerc să fiu succintă. Eu sunt de părere că mai sunt multe de făcut în următoarele luni, mai ales în ceea ce privește concretizarea obiectivelor. Și da, domnule Odi, aveți dreptate. În ceea ce privește obiectivele de cercetare, există o dimensiune care vizează piața. Aceste subiecte trebuie abordate mai târziu împreună cu preștinția irlandeză. Doresc să menționez chestiunea simplificării. Simplificarea este o caracteristică importantă a acestor programe. Ținând cont de cadrul financiar multianual 2014-2020 și de Orizont 2020, iarăși vedem că simplificarea capătă diferite forme. La reuniunea Consiliului din octombrie, de exemplu, nu a fost acceptat cost, modelul costurilor forfetare. Multe delegații au vorbit pentru implementarea acestui model, mai ales prin prisma simplificării. E un argument foarte puternic acesta al simplificării. Dacă e să discutăm mai departe cu Parlamentul, atunci poate că ar trebui să re adoptăm chestiunea simplificării și să încercăm împreună să găsim uh, un numitor comun, pentru că simplificarea e cu siguranță o componentă esențială a Orizont 2020. Este pur și simplu necesară pentru a facilita derularea programului. Prin simplificare, obiectivele Orizont 2020 pot fi implementate într-o manieră mult mai eficientă. Sunt subiecte și elemente foarte importante iar Parlamentul European propune modificarea finanțării chiar. Consiliul s-a reunit în octombrie, statele membre au primit argumente despre modelul de finanțare, tocmai uh, prin prisma simplificării și credem că Mulțumită cooperării cu Parlamentul European vom reuși să abordăm subiectul ca, ca atare, iar uh, mai târziu colegii din Irlanda vor da dovadă cu siguranță de multă creativitate în uh, finalizarea dosarului. Probabil că sunteți deja conștienți și acum trec la celălalt, cealaltă in, intervenție a domnului Johansson. Sunt, deci, probabil că sunteți conștienți de stimulentele existente, stimulente care pot fi conferite în cadrul criteriilor de participare la Orizont 2020. Consiliul a fost de părere că da, simplificarea este importantă, însă, în egală măsură, e important să ținem cont și de primele existente, care nu sunt foarte, foarte mari, prime care pot avea uh, un efect asupra participării sau mai degrabă asupra încurajării de a participa. Noi sperăm ca Parlamentul European să se lase convins de faptul că aceasta este o contribuție importantă la simplificarea procedurii. 8.000 de euro pe an pe cercetător reprezintă, zic eu, un stimul uh, esențial pentru cercetători, mai ales pentru cei din noile state membre. Și poate că așa îi încurajăm să participe la programul Orizont 2020. Am putea descrie acest, uh, uh, această primă ca fiind o încercare de a demonta barierele Uh, care există acum în calea cercetătorilor și de a combate exodul materiei cenușii. În ceea ce privește programul de cooperare regională și mijloacele uh, de finanțare. E într-adevăr un element inovator acesta că putem să creăm o punte de legătură între cercetare și fondurile regionale. E un element inovator care, sau despre care, suntem convinși că va juca un rol foarte important și va face ca mijloacele să fie cheltuite într-o manieră mult mai eficientă. E vorba de fonduri structurale, de coeziune și fonduri de cercetare, deci fonduri specifice. Sunt fonduri care mai târziu pot fi ajustate după nevoi. Cu privire la Troica și utilitatea acesteia, domnule Odi, probabil că știți deja. Noi uh, suntem un stat membru relativ nou în Uniunea Europeană, suntem un mic stat și Faptul că noi am putut să uh, acționăm împreună cu Polonia și cu Danemarca a fost un element care ne-a ajutat extraordinar de mult, mai ales în ceea ce privește pregătirea președinției. Deci, cel puțin în etapa incipientă a fost o cooperare extrem de utilă. Mai târziu mi s-a părut că cooperarea cu diferitele organisme, cu diferitele componente. A făcut ca noi să putem să atingem obiectivele prestabilite. Deci, mai mult decât trioul în sine. Știți că trioul prezidențial are câteva puncte slabe, dar și mai multe puncte forte. De fiecare dată când uh, se discută în Uniunea Europeană despre o uh, transformare a organismelor, lucrurile de fapt ajung să se complice în loc să se simplifice, așa că nu știu în ce măsură am reușit. Nu știu în ce măsură am reușit să îmbunătățim sau să reglementăm mai bine relațiile cu președinția următoare, dar cu siguranță va fi un subiect care va apărea pe ordinea de zi și în viitorul apropiat. Acestea fiind spuse, Doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc încă o dată. Eu știu că acestea sunt ultimele ore de muncă pentru dumneavoastră înainte de a merge acasă pentru a petrece sărbătorile. Tocmai de aceea sunt atât de bucuroasă că am putut să fiu astăzi aici vreau pe această cale să vă urez o um, cooperare plină de creativitate și de productivitate cu peștinția irlandeză, pentru ca împreună cu colegii noștri din Irlanda să atingeți obiectivele care le-am stabilit împreună. Mulțumesc, spune președinta, mulțumesc Domnul Odi, la sfârșit. În Franța, on ne s'exprime jamais derrière un În Franța niciodată nu intervenim după ce a vorbit ministrul. Ați spus că reprezentați uh, un stat mic, dar în Europa nu sunt uh, state mici și mari, ci bune și rele, iar dumneavoastră sunteți printre cei buni. Ministru, pe la sua prezență. Mulțumim, doamnei ministru, pentru că a venit astăzi aici, în fața noastră, și a prezentat un uh, raport foarte concret și foarte detaliat.